anul. crede în continuare în uh, valoarea uh, acestui acord, însă nu este un secret că păstrarea acestui acord uh, este tot mai dificilă și dați-mi voie să anunț astăzi că vom avea o comisie comună cu Iranul în dece- pe 6 decembrie, după cum știți, împreună cu rolul de înalt reprezentant vine și uh, rolul de coordonator din partea comisiei a acestui uh, comisii cu uh, Iranul. Deci uh, am, uh, ne-am străduit uh, să păstrăm unitatea cu participanții la acordul nuclear care au rămas în acord după ce Statele Unite s-au retras. Cred că această unitate este cheia uh, Uh, menținerii acordului atât timp cât este posibil. Am uh, convenit cu câteva uh, săptămâni în urmă că nu trebuie să precupețim niciun efort pentru a prelungi acest acord și vreau să urez succesorului meu tot succesul în continuarea acestei munci. În al treilea rând, dar nu în ultimul rând, dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre Liban, unde uh, protestele au dus la demisia prim-ministrului. Libanul este un partener special pentru Uniunea Europeană și are un loc aparte în inimile noastre. Uh, Uh, poporul uh, libanez cere good, uh, bună guvernanță, bună guvernanță și bună guvernanță. Acest lucru este o sursă de inspirație, așa cum este societatea libaneză. Trebuie să venim în întâmpinarea cererilor libanezilor, menținând pacea și stabilitatea pe care Libanul le-a obținut atât de greu în acești ani. Asta este adevărat și pentru formarea unui guvern care să funcționeze și implementarea unor uh, reforme uh, rapide pentru a înlătura uh, corupția. Acest lucru a devenit o oportunitate și Ă, menținerea țării, ă, stabilității ă, țării este un obiectiv important. Dați-mi voie să adaug un cuvânt în legătură cu un aspect care nu este neapărat în atenția noastră în această seară, dar există. Întregul Orient Mijlociu este un loc extrem de fragil. Am discutat situația din Israel și din Palestina, să nu uităm ce se întâmplă în Siria, unde lucrurile nu s-au liniștit, din potrivă. În uh, nord-vestul Siriei situația s-a înrăutățit din nou numai cu câteva săptămâni după ce um, operațiunea uh, militară turcă a deschis un nou front în nordul Siriei. Deci riscurile sunt tot mai mari și acest lucru uh, dă tot mai multă importanță și pune mult mai multă presiune asupra celor din regiune care încearcă să liniștească situația și să găsească rezultate viabile, durabile uh, la dinamica actuală. În acești ani s-au încercat uh, soluții multilaterale la toate crizele din uh, regiune și am lucrat îndeaproape cu Libanul și cu Irakul pentru a stabiliza aceste țări, pentru a aduce uh, investiții pentru creșterea economică și pentru a susține reforma acestor țări. Fiecare din aceste țări va trebui să-și găsească propria cale de a depăși actualele uh, greutăți. Nimeni nu poate să o facă în locul lor, însă Uniunea Europeană va susține în continuare reformarea companiilor și dialogul. Este una dintre regiunile care este cel mai aproape de noi. Spun uh, de multe ori că este este regiunea noastră comună și Uniunea Europeană se va angaja în continuare ca un partener de nădejde și ca o forță în slujba păcii în Orientul Mijlociu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Mogherini! În numele uh, grupului PP, uh, domnul Ștefaneț, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte domnilor și domnilor uh, am auzit despre ultimele demonstrații și Um, manifestații din Iran. Aceste lucruri uh, s-au petrecut în toate cele 31 de provincii din Iran și în cele 176 de orașe. Uh, opoziția a spus uh, că s-au ucis peste 450 de persoane în timpul acestor manifestații, însă numele real de decese poate fi mai mare. 450 de bărbați și femei au fost uh, uciși și uh, numele lor au fost publicate pe această listă foarte triste. Nictae Sfandani, de doar 14 ani, se află pe această listă. Oficialii i-au spus familiei că pentru că uh, e vorba de un copil, nu vor cere pentru, nu vor cere uh, prețul uh, gloanțelor folosite pentru a ucide. Uh, absolut brutal. Um, autoritățile opresc uh, publicarea în afara Iranului a clipurilor acestor uh, ucideri. Um, oamenii sunt împiedicați să-și îngroape morții. Mă îngrijorează foarte mult soarta și tratamentul celor peste 10.000 de deținuți. Înalți oficiali au spus că mulți dintre cei arestați vor fi executați în curând prin uh, spânzurare publică. Membrii uh, unităților de rezistență au fost uh, învinovățite pentru uh, aceste răscoale. Crimele uh, regimului iranian sunt crime împotriva umanității Oamenii nu trebuie să fie torturați uh, sau uh, reduși la tăcere sau uciși. Uh, s-a cerut în Națiunilor Unite să trimită misiuni de constatare în Iran. autoritățile iraniene trebuie trase la răspundere pentru comiterea de crime împotriva umanității. Trebuie să fim alături de iranieni, de poporul iranien și îndemn în alta reprezentantă să facă la fel, uh, punând, pun, uh, oprind politica actuală, care nu face decât să decredibilizeze Europa, nu doar față de iranieni, dar uh, ne pierdem credibilitatea și față de uh, restul lumii. Oamenii ne privesc acțiunile și cred că trebuie să acționăm acum la nivel european. Mulțumesc! În numele grupului socialiștilor și democraților are cuvântul doamna Santos, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem aici într-o perioadă de mișcări sociale, contestări politice peste tot în lume, mișcări foarte complexe ca și natura lor și imprevizibile în ceea ce privește rezultatele, care nu permit o simplitate în analiza lor. Totuși putem analiza un nivel de sărăcie, condiții neumane de viață și o lipsă de speranță pentru tineri. Corupția și neîncrederea în puterea politică, acestea sunt elemente care au dus la tensiuni sociale foarte puternice. Așa s-a întâmplat și cu protestele în Irak, în Iran și în Liban și uh, aceste țări toate sunt marcate de turbulențe interne și de foarte multe ori tensiunile au fost alimentate de jocuri sterpe de putere. Însă, din păcate, concluzia nu poate să fie să fim să fim uh, indiferenți, să, fi, să uh, fim indiferenți față de violența care se folosește împotriva manifestanților. În Iran, violența împotriva manifestanților care a fost uh, exercitată de grupuri identificate nu poate să mai fie tolerată în Iran, represiunea protestelor pașnice prin folosirea uh, datorită creșterii prețurilor combustibililor, represiunile pe internet, tortura a dus la șase, peste șase morți și, la, uh, și de asemenea aplicarea pedepsei capitale sunt lucruri de neconceput și ne o uh, impun să cerem un dialog și să cerem imediata renunțare la violență. Numai dialogul poate rezolva uh, criza economică și socială. Și în final, Irakul, în ultimele evenimente, ar trebui să merite din partea UE și a partenerilor săi un răspuns care să treacă prin suspendarea imediată a aprovizionării cu tehnologie care poate să fie folosită în scopul încălcării drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele Renew are cuvântul domn- doamna Gheta. Două minute. Domnul. Sângele a curs la Teheran, la Bagdad, sunt morți, însă de, dincolo de această tragedie este nașterea unui nou Orient Mijlociu care apare, pentru că să vedem demonstrațiile din Bagdad și din Beirut. Nu sunt nici suniți, nici șiiți, nici uh, cre creștini, sunt libanezi uh, care protestează cot la cot uh, față de degradarea vieții lor, amploarea corupției și prăbușirea serviciilor publice. Nimeni n-ar fi crezut că frontierele comunitare ar putea să se șteargă în felul acesta, însă uh, această furie socială în aceste țări uh, pare să ducă la întâlnirea acestor state națiuni, naționale. Uh, Hezbollahul, brațul armat al Republicii Islamice, este contestat ca toate Uh, partidele uh, din Irak în Irak, toate comunitățile uh, șiite denunță poziția guvernului. Aceste țări sunt împotriva protectoratului pe care Teheranul dorește să-l impună. Acest lucru este grav pentru acest regiune. În momentul în care prețurile au luat o raznă, de 20 de ani această putere merge din criză în criză, însă crizele devin tot mai dese și tot mai profunde. Uh, puterea care creștea în Orientul Mijlociu nu mai este aceeași și totul se poate schimba în această uh, regiune unde echilibrele se uh, schimbă de la o lună la cealaltă. Și toate acestea se întâmplă aproape de noi. Ar trebui să fim surzi și orbi să nu vedem uh, că trebuie să ne afirmăm uh, Uniunea pe scena internațională și să o dotăm cu toate instrumentele de care are nevoie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gheta și îmi cer scuze. Următorul vorbitor, doamna Neumann, în numele verzilor. Dear colleagues, 30... Dragi colegi, acum 30 de ani oamenii uh, ieșau au ieșit în stradă în Europa apărând libertatea și democrația. Nu au fost organizați, ci uniți uh, în a declara că ei sunt poporul, noi suntem poporul. Ei ne-au schimbat în bine viețile tuturor. Din această vară am văzut multe demonstrații uh, în uh, Orientul Mijlociu, Algeria, Egipt, în Liban uh, și-a dat uh, demisia primul ministru, însă alții au, s-au ținut cu dinții de putere. Mulți oameni au murit. În Iran nu avem nici măcar știri, nu avem informații. Toate aceste revolte înseamnă că oamenii ieși în uh, stradă împotriva represiunii și pentru democrație. Nu le mai pasă de granițele sectariene și regionale. Ei strigă în Bagdad, suntem cu toții irakieni. Și uh, aparent uh, autoritățile sunt speriate de acest lucru. Uh, Uh, s-a tras cu glas lacrimogen împotriva unei persoane de 70 de ani în Bagdad. Protestatarii uh, au întâmpinat soldații cu flori și uh, au fost întâmpinați în Iran cu gloanțe adevărate, cu muniție reală. Noi stăm pe margine. În Irak suntem prezenți de ani de zile. Am oferit ajutor umanitar, am avut uh, proiecte de reconstrucție, am avut misiuni umanitare. În aceeași țară în, în care medicii sunt uciși, uh, prin, în care se trage în medici în timp ce ei tratează răniții. Națiunile unite și-au pierdut credibilitatea. Uniunea Europeană este chemată să umple lacunele, să umple acest gol, să oprească uciderea de oameni, să reforme, reformeze sectorul de securitate așa cum se cuvine. Uniunea Europeană nu face decât declarații fără să-și asume angajamente. Dragi colegi, Dacă nu facem nimic într-o astfel de situație, facem de fapt foarte mult rău. În 2011 nu am sprijinit uh, primăvara arabă și nu trebuie să-i mai dezamăgim odată. Suntem cu toții oameni și cu toții avem drepturi ale omului. Vă mulțumesc! Thank you. On behalf of the Identity and Democracy. Mulțumesc în numele ID, domnul Rivier. Merci, monsieur le président Mulțumesc, domnule președinte. Libanul, Irakul, Iranul, o regiune care suferă din cauza ingerențelor străine de atâta timp și din cauza interferențelor regionale. Destabilizați de o intervenție negândită americană, Irakul continuă să se rupă sub fracturile acestea comunitare, iar Iranul este uh, Um, exponentul unei, unui regim totalitar, dar și cu ajutorul uh, influențelor SUA. Comunicațiile digitale au fost tăiate violent în aspirațiile unui popor care dorește să-și regăsească libertatea. În aceste două țări, intervențiile noastre maladroate și de multe ori interesate au dus la haos. Să nu mai evităm, acele, să evităm aceleași greșeli în uh, Liban se spunea că nu trebuie să atingi legile decât cu mâna tremurândă și să încercăm să folosim același lucru pentru civilizația Levantului care ne-a adus civilizația monoteistă, civilizația urbană și începuturile agriculturii. Libanezii, într-o perioadă care este ca o revoluție, nu cer decât lucruri uh, care uh, sunt de înțeles. S-a văzut că există un semn de speranță când vedeam numai steagurile Libanului în manifestații. Trebuie să prevenim să se întâmple cei mai rău. Comunitățile religioase atât de diferite trebuie să poată să trăiască împreună. Acest echilibru în Liban este răspunsul cel mai bun la barbaria islamismului pe care a încercat să o instaureze Daeshul în regiune. Cu istoriile noastre naționale să încercăm să ieșim pașnic din această situație, iar populațiile au nevoie de ajutor de apărarea pluralismului, uh, pentru că aceasta înseamnă că le apărăm și în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc în numele conservatorilor și reformiștilor are cuvântul doamna Fotiga. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Există urme ale operațiunilor Iranului în toată regiunea, în fiecare conflict, de peste tot. Această prezență este în detrimentul stabilității și păcii în regiune. Totuși, cea mai cumplită acțiune a fost rezervată populației din Iran, care este diversificată etnic, dar care totuși s-a uh, mobilizat uh, împotriva regimului uh, mulahilor uh, anul acesta și în ultimii doi ani, de fapt. Protestele sunt masive în majoritatea orașelor din Iran. Internetul a fost suspendat și asistăm la acte de violențe barbare împotriva populației. Sunt uh, deja raportați uh, peste 300 de morți în ultimele 11 zile, mai bine de 10.000 de uh, arestări și trebuie să ne îngrijoreze soarta acestora și de locul unde uh, au fost duși, așa cum s-a întâmplat cu mulți ani în urmă cu prizonierii politici. Soarta oamenilor acestora pare să fie soarta Uh, victimelor uh, crimelor judiciare. În fața unor posibile crime împotriva umanității, suntem obligați de dreptul internațional să intervenim, să acționăm, uh, în loc să zâmbim mulahilor. Mulțumesc! În numele stângii, doamna Ernst. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni în Orientul Mijlociu e o adevărată tragedie. În Iran uh, au trebuit, uh, din cauza problemelor sociale din țară, să iasă pe străzi și este dreptul lor să manifesteze. Și faptul că au ieșit în ciuda interzicției de demonstrații, în ciuda uh, încălcării dreptului la comunicare, aceasta e o dovadă de curaj și a salvat viețile multora. Nu, nu se trage în demonstranți. Trebuie spus foarte clar că moartea oamenilor nu este un collateral damage în numele unei uh, cauze mai mari. Și eu de aceea aș vrea să mă înclin aici în fața, în numele, desigur, a grupului meu, dar și a meu personal, în fața uh, celor care și-au pierdut viața în fața apropiaților lor, copii, femei, părinți. Și, domnule președinte, în numele delegației cu Iranul, al cărei președinte sunt, mă adresez dumneavoastră și vă rog să adresați o scrisoare colegilor dumneavoastră din Iran, adică Parlamentului iranian, pentru că sunt de părere că nu numai Comisia trebuie să reacționeze, ci și Parlamentul European și noi așteptăm aceasta de la dumneavoastră. Aș vrea să vă spun că eu mă simt rușinată că noi, europenii, nu am reușit să facem nimic concret pentru ca să putem să combatem sancțiunile îngrozitoare ale SUA. Pentru că știm cât de importante sunt pentru noi uh, relațiile cu SUE, dar totuși se pare că sunt cam ieftine relațiile cu alții pentru noi, nu ne pasă de ele. Și trebuie să vă spun atunci că suntem parte a problemei și cu această politică neentuziastă a UE trebuie să încheiem cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, din partea neafiliaților, are cuvântul domnul Castaldo, un minut și jumătate. Aș dori să vă amintesc, dragi colegi, că nu puteți depăși timpul. Știu că dumneavoastră sunteți vicepreședinte și știți despre ce vorbesc. Mulțumesc, stimat coleg. Dragi colegi, situația în Orientul Mijlociu e atât de complexă încât ar trebui să fie abordată mai structurat. Dacă, pe de-o parte, este adevărat că avem o criză difuză în semiluna șiită, Trebuie să admitem că specificitățile fiecăror țări ar merita o discuție separată. Aș vrea să mă concentrez pe o țară foarte importantă, mică, dar cu importanță strategică deosebită pentru întreaga regiune, Libanul. Beirutul se află într-o criză fără precedent, atât politică cât și economică, cu un debit de 150% din PIB, o inflație care a ieșit de sub control și cu un redit de credit care este un rating foarte aproape de colaps. Este nevoie de aceea de reforme imediate care sunt imposibil de realizat având în vedere situația situație atât de complexă din punct de vedere politic, care s-a precipitat după uh, ce a fost, uh, după evoluțiile implicându-l pe premierul Hariri. Știm foarte bine, dragi colegi, cât de crucial este această țară din punct de vedere geopolitic și consecințele nefaste care ar veni asupra noastră dacă ar fi destabilizată. E nevoie acum, din partea guvernului nou, să se angajeze pentru reformele economice necesare, dar în același timp să se angajeze și să combată corupția care este răspândită și rămâne o cauză pentru manifestațiile de pe stradă. Nu se poate însă singur ca Libanul să iasă din această criză. Eu consider că tot în momentul de față 1,5 milioane de refugiați sirieni trăiesc în acea țară și deci este nevoie de o susținere imediată a Uniunii Europene care să fie concretă și mult mai mare decât asistența pe care o oferim deja. Aș cere de aceea Comisiei noi să facă față acestei urgențe cât se poate de repede. Consecințele unei non-intervenții ar fi impredictibile și ar fi cu siguranță însă dramatice. Mulțumesc!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 Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu sunt de acord cu cei care spun că Parlamentul European acordă prea multă importanță drepturilor omului. Europa are datoria de a fi forul democrației, a drepturilor omului și dezvoltării pe scena internațională. Dar uh, e adevărat că suntem idealiști. Vecinii noștri, Orientul Mijlociu uh, și Orientul Apropiat, uh, împărtășesc valorile noastre asupra ceea ce vește uh, femeile, copii, minoritățile, oponenții. Însă Suedia și Grecia și Siria nu sunt chiar pe același pe picior de egalitate. Uh, după revoluții, regimurile care s-au instalat sunt mai rele decât cele precedente. Ar trebui, precedente. Ar trebui să fim și realiști, nu doar idealiști. Trebuie să fim foarte atenți la instabilitatea care se instalează în uh, Orientul Mijlociu și care poate face jocul anumitor regimuri. Egiptul și Israelul, uh, cu uh, punctele lor slabe și defectele lor, sunt totuși parteneri stabili, solizi ale ai Uniunii Europene în acea regiune. Și știm că există perspective de îmbunătățire și în relația cu Irakul. Cred că dacă nu contribuim la reconstrucția acestei țări, vom regreta. Sunt milioane de irachieni care au nevoie de ajutor umanitar. Acești oameni sunt uh, potențial refugiați, încă n-au ajuns pe teritoriul european, dar cred că puteți înțelege fiecare dintre dumneavoastră o mamă sau un tată care ar face tot posibilul pentru a-și salva copilul. Acest lucru uh, va duce la o dezrădăcinare importantă. Avem toate motivele din lume pentru a-i ajuta pe acești oameni care au nevoie de ajutorul nostru. Trebuie să-i ajutăm pe acești oameni la ei acasă, înainte să aibă nevoie de ajutorul nostru în altă parte. Problema nu se va rezolva în Irak decât dacă țara va fi stabilizată. Noi uh, trebuie să contribuim la stabilizarea acestei țări pentru a preveni probleme de mai mare anvergură mâine. În ceea ce privește Iranul, trebuie să ne respectăm angajamentele. Libanul este o uh, democrație matură. Trebuie ca viitorul uh, guvern să facă reforme și să pregătească alegeri. Trebuie să primeze stabilizarea la nivel intern respect, cu respectarea drepturilor, cooperării și comerțului. Acestea sunt cărțile pe care trebuie să le jucăm. Doamna Arena, un minut și jumătate. Merci. Mulțumesc, doamna Mogherini. Nu pot uh, decât să fiu 100%, poate chiar 200% cu declarația pe care ați făcut-o în ceea ce privește situația din Orientul Mijlociu. Uh, este uh, frământată de mult timp și sunt revendicări sociale, revendicări pentru o bună guvernanță, în esență. Colegii mei au spus peste tot revedem aici guverne care răspund acestor revendicări, revendicări legitime, cu represiuni, represiuni și mult prea des prin violență. Uniunea Europeană are un rol de jucat uh, uh, în politica sa externă, uh, punând accentul pe respectarea multilateralismului și a drepturilor omului Trebuie să uh, contribuim uh, la dezamorsarea regiunilor din regiune și să apărăm drepturile și, uh, fundamentale și pacea. Stabilitatea în Orientul Mijlociu trece printr-o tranziție democratic, democratică pe care noi, europenii, trebuie să o susținem prin dialog, ceea ce ați făcut, dar și prin susținerea uh, populațiilor. Mulțumesc! Domnul Groșel, un minut. <clears throat> Mulțumesc, stimate doamne, stimați domni. Orientul Mijlociu se transformă într-o serie de crize și războaie care aruncă această regiune într-o prăpastie. Siria, Iran, Irak, Liban și, în mod ironic, cheia la aceste probleme ca soluție este în mâna Iranului. Statele acestei regiuni sunt uh, de fapt, uh, au devenit uh, exponenții politicilor șiite. Iar după uh, anularea acordului nuclear, e nevoie de un mediator și de iar Iranul își folosește însă un real politic adevărată pentru a face presiune invers pe comunitatea internațională. Și momentan nu a venit un răspuns, pentru că sancțiunile americane nu au dus la o schimbare de poziție a Iranului. E vorba însă de securitatea UE și cer de aceea noului uh, înalt reprezentant pentru politică um, externă să țină cont de această regiune pentru că altfel s-ar putea să se ajungă la foarte multe devieri. Mulțumesc, domnul Urtasun. Mulțumesc, uh, doamna Mogherini. În uh, câteva luni au izbunit proteste sociale în Orientul Mijlociu, dar Deși uh, par separate în Liban și Irak, lucrurile sunt asemănătoare. Uh, lipsa de servicii de bază, șomajul, corupția. Protestele au fost reprimate cu duritate, au murit în Irak peste 300 de persoane și în Iran s-a blocat complet internetul și acolo nu uh, s-au putut confirma cele peste 200 de decese enunțate, anunțate de ONG-uri. Uh, forțele de securitate din Iran și Irak strivesc protestele pacifice. Autoritățile iraniene trebuie să respecte drepturile uh, de um, expresie și de um, reuniune pacifică. Uh, creșterea prețurilor benzinei în Iran se Um, adaugă sancțiunilor din partea SUA uh, de anul trecut, din vara aceasta, lucru care um, a agravat situația și a supus la risc viitorul acordului nuclear. Acest lucru uh, reprezintă suferință sporită pentru cetățeni. Asta nu uh, Știm că vă preocupă respectarea drepturilor omului în Iran. În Irak și în Liban, liderii trebuie să își asculte cetățenii, trebuie să se dea, um, să se pună capăt corupției, să se asigure bunăstarea socială. Trebuie să putem ajuta um, oamenii din aceste țări, rezolvând cauzele profunde care afectează aceste țări și care duc la, in, la instabilitate. Vă mulțumesc! Doamna Liții are un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă înalt reprezentant, aș vrea să vă amintesc de cei cinci militari italieni care au fost răniți într-un atentat în zona Kirkuk, în Irak. Acum, uh, chiar în apropierea uh, comemorării violențelor din uh, Siria, este vorba de evenimente de, care s-au întâmplat de mult, dar în continuare avem aceeași situație. Oameni care cer să aibă un loc de muncă, care luptă împotriva corupției în uh, nordul curd și în zonele care sunt interesate de, de cucerirea statului islamic se multiplică de asemenea aceste situații, iar atentatele și ele, iar uh, statul islamic e pe care să se reorganizeze, iar Uniunea Europeană nu poate să rămână mută. Una din uh, operele care, care urnează, care, care se găsește pe tunelul din, spre piața Tahir, este Isus cu coroana de spini în Irak avem și creștini care din 2003 au scăzut de la 250 de, la 250 de mii de la 1,5 milioane și care s-ar putea să se stingă de tot după 2000 de ani de istorie. E nevoie ca bisericile comunităților creștine să susțină comunitățile acestea și în manifestațiile pașnice. Și uh, Trump uh, a menționat aceste manifestații. În Irak, rolul minorităților este foarte important. E o garanție ca această zonă să nu devină pur și simplu o violență între sunici și șiiți. Și Uniunea Europeană trebuie să susțină minoritatea creștină din Irak. Mulțumesc! Mr. Weimers, one minute. Domnul Vimers. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant Mogherini, Înainte, în, în, în loc să ne plecăm în, uh, um, în fața mulahilor, liderii europeni ar trebui să ridice moralul uh, populației iraniene. Recunoaștem că este vorba de un regim care, căruia îi pasă mai mult de teroriști decât de poporul său, care nu poate să uh, tolereze gândirea liberă. Au uh, ordonat uh, soldaților să tragă în propria populație pe care au oprimat-o timp de decenii. Noi, europenii, ne alăturăm curajoșilor iranieni. Noi nu dorim o republică islamică. Mulțumesc. Villanueva. Doamna Villanueva Ruiz, un minut. Nu doar uh, America Latina este zguduită de un cutremur uh, politic și social. Orientul Mijlociu, uh, Iran, Irak, Egipt, Sudan, Argelia, Ar, Ar, Ar, Algeria multe persoane ies în stradă și cer pâine, libertate și dreptate socială. Ani de zile ă, răspunsul a fost mai multă represiune, mai multă impunitate în Irak, în Siria, în Yemen, în Palestina, în Sahara Occidentală, în cazul curzilor. Sunt crize în care europenii au intervenit, însă acum le abandonează. Vom permite să sufere aceste, um, aceste popoare și vom permite extremei drepte să profite de acest dezastru? Trebuie să fim un actor independent, stabilizator și um, trebuie să-i tratăm pe acești oameni de la egal la egal, pentru că am uh, distrus uh, sau distrus aceste societăți. Trebuie să ne gândim la destinul continentului nostru. Mulțumesc, domnul Bellamy, două minute. Madame Mogherini, vous l'avez... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Mogherini, ați spus-o foarte bine. Această regiune este supusă unor tensiuni foarte grave. În această situație, europenii care suntem aici trebuie să aibă trei obiective principale. Primul, să ajutăm aceste țări în căutarea democrației, în dorința lor de a avea un stat de drept mai solid. Mă gândesc aici, ca deputat francez, mai ales la prietenii noștri din Liban, care trebuie să poată beneficia de susținerea noastră în această tranziție. Al doilea obiectiv este să garantăm, așa cum este rolul nostru istoric, protecția minorităților și mă gândesc mai ales la minoritățile creștine, pe care noi trebuie să le protejăm în acea regiune, dar și la, la, și, la toți yezidii și la toți cei care ar putea să fie lezați uh, de nerespectarea drepturilor uh, a fiecărei minorități în această zonă. Trebuie să fie, deci, o parte a diplomației noastre. Iar altă posibilitate, așa cum a zis-o și un coleg, este să avem grijă ca aceste evoluții să nu fie capturate de dușmanii noștri și anume de islamiști. Știm foarte bine și am trăit-o deja Știm cum islamismul radical poate să ia controlul asupra acestor teritorii și cred că trebuie să fim vigilenți. 13 militari francezi au murit alaltă ieri în, lângă Mali, la granița cu Mali, pentru a lupta pentru noi. Am fost foarte uh, mișcați de susținerea de care ați dat dovadă, dar trebuie să fim concreți. Țara noastră nu poate să ducă singură această luptă, trebuie să ne unim forțele în acest angajament și nu vom avea o diplomație puternică și eficientă dacă nu avem în același timp și mijloacele pentru a o face. Prin intermediul Fondului European de Apărare, dar și prin intermediul unui angajament mai puternic pentru uh, apărarea uh, acestor mișcări, putem, de exemplu, să ajutăm la dezvoltarea autonomiei strategice și la crearea unei căi pentru ei. Mulțumesc! Mr. Domnul Benifei, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm de țări foarte diferite, dar care astăzi au un, o mișcare comună de protest din partea mii de oameni care cer o viață demnă, un loc de muncă, incluziune socială. Cred că ele au ceva în comun și cu uh, cele din 2011 al primăverii arabe, dar Mă bucur că avem uh, și un raport um, pe acest subiect uh, care, pe care chiar eu l-am redactat în Parlamentul European. Fragilitatea economică este o problemă și în Liban, o problemă uh, în primul rând pentru că 1,5 milioane de refugiați sirieni sunt acolo iar această situație a dus țara în pragul colapsului. Europa nu poate să lase lucrurile să meargă cum merg acum și trebuie să susțină Beirutul mai puternic pentru ca să dea un răspuns pentru cetățenii libanezi. Vreau să atrag atenția și la foarte multe cazuri de refugiați care au fost uh, uh, menționați de către Amnesty sau operațiunea Colomba care um, au fost folosiți, uh, au fost uh, trimiși înapoi prin, încălcând principiul de non-refulmo către locuri foarte periculoase. Uh, vrem să atragem atenția și asupra populațiilor și minorităților curde. Nu putem să punem în discuție autonomia regională. Eu vreau să amintesc în calitate de italian și moartea militarilor italieni din 10 noiembrie, care a fost revendicat uh, atentatul de ISIS-Daesh, susținerea Uh, SUA a Kurdistanului după așa ceva este foarte surprinzător, uh, având în vedere situația cu curzii în Siria. E nevoie de aceea de o acțiune foarte fermă a Europei în uh, acțiunile sale externe și mulțumesc Federica Imoncherini care este aici în sală cu noi pentru tot ce a făcut în anii aceștia. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Al-Sahlani. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a spune că acest parlament am încercat de două ori să avem o rezoluție în legătură cu Irakul și nu am reușit. O să cer uh, grupurilor politice de ce blocați o rezoluție împotriva Irakului. Doamna înalt reprezentant, doamna Mogherini, avem o opțiune istorică. Fie că suntem de partea uh, uh, irachienilor sau de partea guvernelor. Știm, guvernele vin și pleacă, dar poporul irachian va fi întotdeauna acolo. Care sunt măsurile concrete pe care le veți lua pentru a ajuta pe iracheni să facilitați uh, un dialog astfel încât uh, protestanții care uh, protestatarii, mă scuzați, care uh, strigă în stradă să fie ascultați ambasadorul Uniunii Europene din uh, Irak are o poziție foarte puternică, însă vrem ca aceste poziții puternice să se transforme în uh, acțiuni. Uh, cineva trebuie să preia responsabilitatea. Singurul care are credibilitate este uh, Uniunea Europeană, singura Uniune a democrațiilor din lume. Mulțumesc! Domnul Simnioc, un minut și jumătate Stimați colegi, aș dori să vă atrag atenția asupra unei probleme de securitate, care nu uh, este numai în Orientul Mijlociu, ci este o amenințare și pentru Europa. Luptătorii ISIS care sunt, uh, sunt în penitenciare. Cam 4.000 uh, de persoane din Europa au s-au alăturat IS-ului. Noi în Europa nu avem încă o strategie coerentă prin care noi să putem găsi o soluție la acești teroriști. Uh, și prin care avem datoria să o facem. Este vorba de un faliment politic. Um, invazia turcă în Siria de Nord a făcut uh, și mai uh, urgentă problema. Foarte mulți teroriști au putut deja să fugă. Aceasta este o amenințare de securitate enormă. Ce facem acum cu toți acești criminali, cu aceste scursori umane care omoară, care au violat și au torturat, care au omorât oameni de vii, au ars procedurile din Europa, procedurile judiciare, duc la eliberări sau de multe ori la pedepse mult prea mici, ceea ce e un semnal fatal pentru sutele și miile de victime ale acestui regim terorist. Acești teroriști trebuie să fie pedepsiți dur și nu au nevoie de niciun fel de milă. Trebuie să ne gândim la aceasta pentru instaurarea unui tribunal de crime ale războiului pentru teroriștii europeni. Teroriștii IS IS sunt uh, cei mai mari dușmani ai noștri, trebuie să răspundă pentru, uh, pentru faptele oribile pe care le-au comis acolo unde le-au comis. Numai așa putem face dreptate pentru victime. Noi toți suntem responsabili pentru siguranța cetățenilor noștri și întrebarea e dacă vom putea să răspundem la această provocare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Kempa, un minut. Dziękuję, pani przewodniczący. Droga pani komisarz, chcę Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut. Vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră și pentru ajutorul dat, pentru ajutarea tuturor celor care au fost uh, implicați în războaie și regiunilor care au fost destabilizate. Vreau să vă spun că Uniunea Europeană ar trebui să aibă un plan de acțiune mai bun, mai consolidat, nu numai pe plan diplomatic, ci și pe plan financiar. O sarcină foarte clară în ceea ce este Iordania, Libanul, dar și Irakul. Pentru că dacă privim Irakul, putem vedea că multe țări încearcă să ajute Irakul. Ungaria uh, a reușit să i-a ajutat cu 8 milioane uh, de dolari Pașica Patnea. Dacă oamenii au un loc unde să se întoarcă, se vor întoarce și cred că uh, destabilizarea ar înceta. La acest lucru trebuie să veghem și cred că proiecte concrete arată că uh, acțiunile concrete sunt importante în uh, regiune. Doamna Ruiz de Vesa. Mulțumesc, uh, domnule președinte, dragi uh, colegi. Uh, mulțumesc, doamnă vicepreședinte și înaltă reprezentantă, pentru munca dumneavoastră și pentru declarația de astăzi pe care eu o sprijin. Dacă privim ce se întâmplă în lumea arabă, islamică, vedem situația din Argelia, al- Algeria, din uh, Libia, din Irak, uh, din Iran și suntem uh, tentați să credem că ne aflăm în fața unei a doua primăveri uh, arabe. În Liban, în Irak uh, se schimbă guvernul uh, și uh, în alte zone sunt conflicte reprimate inacceptabil. Cred că ce a spus colega de la Renew este corect. Acest parlament trebuie să ia poziție printr-o rezoluție în ceea ce privește situația din Irak. Iar vi- viitorul nostru înalt reprezentant, domnul Borrei, trebuie să ia, o să trateze cu foarte multă seriozitate situația acestor trei țări și trebuie să avem o poziție strategică față de întreaga situație. Vă mulțumesc! Domnul Chiuciu, care un minut. Mulțumesc. În realitate nu ne oprim să ne gândim la regiune în ultimii ani. Din păcate, este o regiune cu sărăcie, războaie și conflicte fără o acțiune clară pentru dezvoltarea și speranța milioanelor uh, de uh, cetățeni, uh, în schimb, au murit mii de oameni nevinovați. Demonstrațiile din Irak, Iran și Lebanon și refuzul politicienilor de a accepta realitatea și de a da speranța pentru viitor. Acestea nu sunt filme, ci o realitate dureroasă. Nu prin coincidență, un ziar uh, irachian a pus următoarea întrebare. Dacă ne omorâți pe toți, peste cine o să mai guvernați. Europa nu poate să rămână tăcută. Îndemn autoritățile țărilor să pună capăt violențelor împotriva protestatarilor și să deschidă ușa dialogului parlamentarii trebuie să acționeze reflectând interesul public în favoarea unei noi modalități de a face politică, de a uh, readuce speranța și a clădi viitorul. Domnul Mariani, un minut. Uh, Mulțumesc, doamnă înalt reprezentant. Trebuie să înțelegem uh, furia poporului libanez dar trebuie să avem grijă ca și toate evoluțiile din Liban să țină cont de diversitatea religioasă și um, să lase un loc pentru comunitățile creștine care știți că sunt amenințate în această zonă. În calitate de deputați europeni, însă trebuie să ne punem și întrebarea ce au devenit milioanele pe care le-am transmis Iranului pentru ajutor și Libanului. Vreau să vă transmit aici o scrisoare a cuiva din Tripoli care ne spune Uniunea Europeană a finanțat o stație de uh, tratare a deșeurilor care n-a funcționat niciodată. De ce donatorii nu controlează niciodată ce se întâmplă cu banii? De ce acești bani n-au ajuns niciodată la destinatar și de ce Europa nu face nimic pentru a controla că nu sunt corupți uh, cei care îi primesc. Iată ce putem să facem pentru a-i ajuta pe libanezi, să facem totul pentru ca banii pe care îi dau europenii ca să-i ajute să nu se piardă în corupție. Mulțumesc! Mr. Zahradil, one minute. Domnul Zahradil, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În dezbaterea anterioară am spus că Israelul este uh, principalul nostru partener regional și strategic. Uh, Acum trebuie să vă spun că Iranul este rivalul nostru principal la nivel strategic regional. În ultimii ani am văzut uh, o încercare neostenită a Iranului de a realiza o hegemonie regională. Siria, uh, și Irakul și Libanul și-au văzut coerența internă subminată. Trebuie să ne schimbăm uh, politica față de Iranul, trebuie să sprijinim uh, opoziția. Dacă dorim să ne urmărim propriile interese europene în regiune, avem obligația de a face acest lucru. Pentru a opri, să oprim Iranul uh, este cheia stabilității în această regiune. Vă mulțumesc! Doamna Guteland are cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Mogherini, doamna înalt reprezentant. Organizațiile internaționale ne spun că forțele de securitate din Iran au făcut uz de violență. Sunt deja zeci de morți și mulți răniți, lucru care este de neacceptat, pentru că e vorba de persoane care sunt pe stradă și nu pot fi asasinate sau uh, uh, utilizată violența împotriva lor sau chiar trimise la închisoare. E o adevărată încălcare a drepturilor omului. Iar președintele țării este cel care trimite mesaje pe Twitter ca să nu se facă nimic împotriva poporului iranian. Noi ceea ce ne dorim este ca Uniunea Europeană să intervină cât mai rapid. Eu am urmărit îndeaproape munca pe care ați făcut-o, doamna Mogherini, ați făcut o treabă foarte bună și sperăm să îi ajutați pe cei din Iran. Mulțumesc! Doamna Howard, mulțumesc! Uh, mă voi uh, concentra doar pe Iran, pentru că fac parte din delegația pentru Iran. Am vorbit deja despre uh, sancțiunile legale ale Statelor Unite, care, pe care le privesc cu un ochi critic. Tot cu fiecare încălcare a normelor uh, internațional de către Iran, uh, uh, sancțiunile devin și mai uh, dure. Regimul a început să folosească forța disproporționat și trebuie să condamnăm uh, uciderea a cel puțin 100 de protestatari și uh, arestarea a peste 1000 de alți protestatari. De aceea salutăm crearea unei noi comisii comune, dar trebuie să condamnăm atrocitățile atunci când acestea au loc. Vreau să mulțumesc doamnei Mogherini în încheiere pentru uh, Participarea e impresionantă, plină de răbdare, dar și de consecvență în aceste reuniuni. Sper ca succesorul său să poate să se ridice la înălțimea performanței dumneai. Mulțumesc! Mrs. Urmează doamna Sardone, un minut. Violente proteste. Proteste violente în piață au cutremurat Iranul în aceste săptămâni. Ce a făcut Uniunea Europeană? Nimic. Avem aici înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și, doamna Mogherini, ce ați făcut dumneavoastră? Nimic. În acești ani, Europa a iertat Iranul de ce face era de neiertat. Tortură, finanțări ale terorismului s-a prefăcut că nu există nimic. Între condamnați se numărau 90 de femei și nu s-a întâmplat nimic. Unde au rămas feministele? Europa, în loc să propună modernitate și libertate, a decis, în numele petrolului și afacerilor, să dialogueze cu Alatoiahu. Eu ce cer este pur și simplu de cei care au uh, decedat, uh, cei care au fost răniți, vor sfârșitul Republicii Islamice. Când uh, veți sprijini în fine democrația în această țară? Mulțumesc. Are cuvântul domnul Lopez. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamna înalt reprezentant. Ne aflăm astăzi aici pentru a vorbi despre situația din Orientul Mijlociu și în special despre manifestațiile care au apărut din motive diferite în toate aceste țări, în uh, Liban, Iran și Irak. Sunt anumite elemente în comun în ceea ce privește evenimentele din Orientul Mijlociu. În primul rând, nemulțumire socială pentru că există o lipsă de oportunități, lipsă de acces la servicii publice, nu există o creștere economică care să aducă consecințe pentru toată populația. Din păcate, de asemenea, multe conflicte care în ultimii ani au afectat populațiile de acolo, o adevărată polarizare la nivel regional și o uh, societate uh, puțin inclusivă pentru țări multietnice. Noi am cerut și Uniunea Europeană a încercat să o facă în ultimii ani următoarele lucruri. În primul rând, să susținem elementele importante pentru stabilitatea zonei, de exemplu acordul nuclear cu Iranul. În al doilea rând, să se ceară Irakului să fie trași la răspundere cei care au reprimat protestatarii și care au omorât oameni. Iar în cazul Libanului trebuie să susținem o țară care a primit mulți refugiați, are multe probleme economice și foarte grave. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Rodriguez Ramos. Un minut. Intervenție fără microfon din partea oratorului. Prosimy o włączenie mikrofonu. Perdon. Mă scuzați, doamna președinte. Încep din nou. După cum spuneam, doamna Mogherini, vă mulțumesc foarte mult pentru munca și eforturile pe care le-ați făcut în toți acești ani. Protestele din regiune sunt uh, proteste prin care cetățenii cer mai multă libertate, democrație și drepturi sociale. În Iran, toate aceste revolte au fost reprimate cu o uh, foarte mare putere și cu violență. S-au utilizat armele de foc împotriva populației civile, lucru care ne arată că uh, Um, au ajuns să fie zeci sau chiar sute de morți. Uh, Amnesty International vorbește despre 4.000 de morți și răniți uh, uh, și asta deși din multe țări nu ne mai vin deloc informații. Pe de altă parte, autoritățile au făcut presiuni enorme asupra femeilor. Sau uh, se arată cu degetul, și sunt acuzate că sunt provocatoare, agitatoare și sunt principala cauza acestor evenimente. Cerem de aceea instituțiilor și comunității internaționale să condamne cu tărie acest lucru, să se înceteze reprimarea și să se facă un apel clar către un dialog politic și democratic. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Berg, un minut. Doamnă înalt reprezentant, vreau să mă limitez în intervenția mea asupra situației din Liban. Cu toții am observat că prin retragerea eh, eh, guvernului libanez și prin incompetența, imposibilitatea de a forma un nou guvern, eh, s-a creat o situație volatilă Hezbollah, o organizație considerată teroristă și susținută de Iran, este cea care face legea acum. Libanul a devenit un câmp de luptă pentru multe grupuri de interese. Hezbollah eh, este cumva un reprezentant și acționează în numele guvernului iranian și eh, în continuare susține și eh, milițiile necontrolabile. Hezbollah și uh, mișcarea Amal încearcă să uh, atace uh, demonstranții pașnici în sensul de a impune politicile și interesele Iranului. Hezbollah acționează la solicitarea Iranului și este în interesul nostru să nu permitem acest lucru în continuare. Nu putem să ne permitem ca Libanul să devină din nou un câmp de luptă. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu, spune doamna președinte. Andreas Schieder, un minut. Mulțumesc, Mulțumesc doamna președinte, stimată înaltă reprezentantă. Pentru început aș dori să vă mulțumesc pentru uh, numeroasele inițiative și activitatea dumneavoastră de succes, în special în ceea ce privește încercarea de a ajunge la un acord cu Iranul. Însă, în ultimele zile ne-au parvenit imagini cutremurătoare din Iran, demonstrații de liniști sociale pentru că situația economică și politico-democratică este de nesuportat pentru populație. Iar rezultatul a fost mii de mor, sute de morți, mii de uh, uh, oameni aruncați în uh, temniță, ceea ce arată cum acționează acest regim. Trebuie respectate dreptul la exprimare, dreptul la libertate, dreptul la informare și internetul liber, dar e nevoie și de deescaladare și, și uh, o revenire la masa negocierilor pe plan extern. Criza trebuie dezamorsată și nu trebuie acționat precum o face președintele american. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Elena Ianceva. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să-mi exprim îngrijorarea în legătură cu tensiunile din acea regiune.